Am reluat uh, sesiunea și începem anunțarea rezultatelor. Cel de-al patrulea bloc de amendamente la propunerea de rezoluție comună în ceea ce privește acțiune coordonată Uniunii Europene de combatere a pandemiei de COVID-19 și consecințele acestea. Pe ecran ar trebui să fie afișate rezultatele. Amendamentul 53 este respins. Amendamentul 54 a fost respins amendamentul 76 a fost respins. Alineatul 43, prima parte, a fost, uh, adopta, a fost adoptat. Alineatul 43, a doua parte, a fost uh, adoptat. Amendamentul 48 a fost adoptat. Amendamentul 77 a fost respins. Amendamentul 24 a fost uh, adoptat. Alineatul 45 a fost aprobat. Amendamentul 18 uh, a fost respins. Amendamentul 17 a fost respins. Amendamentul 25 a fost aprobat. Amendamentul 8 a fost apro- aprobat. Amendamentul 9 a fost aprobat. Amendamentul 78 a fost respins alineatul 51, prima parte a fost aprobat. Alineatul 51, a doua parte a fost aprobată. Alineatul 51, a treia parte a fost uh, aprobată. Amendamentul 30 a fost adoptat. Amendamentul 1 a fost respins. Alineatul 52, prima parte uh, se adoptă. Alinatul 52, a doua parte, se adoptă. Alinatul 52, a treia parte, se adoptă. Amendamentul 52, a patra parte, se adoptă. Aliniatul 53, prima parte, se adoptă. Aliniatul 53, a doua parte, se adoptă. 55, prima parte, se adoptă. 55, a doua parte, se adoptă. Amendamentul 22 uh, se adoptă. Uh, considerentul B se adoptă. Amendamentul 31 uh, se respinge. Trecem acum la primul, prima tură de vot Vom să pune la vot uh, următoarele dosare, măsurile specifice menite să confere o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene, introducerea unor măsuri specifice pentru a răspunde crizei COVID-19 și uh, măsuri specifice pentru a atenua impactul uh, epidemiei COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii și, în ultimul rând, dispozitivele medicale. Voturile vor avea loc respectând aceeași procedură pe care am folosit-o și ieri, pe care o cunoaștem cu toții în detaliu. Uh, prima sesiune de vot va fi deschisă de acum până la orele 10. Deci s-a deschis votul, uh, se poate vota până la orele 10. Rezultatele votului urmă să fie comunicate la orele 12.30. Toate voturile de astăzi vor fi prin apel uh, nominal. Eurodeputații vor putea să verifice, să-și verifice voturile și rezultatele voturilor, consultând documentul care va fi publicat astăzi pe pagina de internet uh, a plenarei și ne revedem la orele 12.30 uh, pentru a vedea care sunt rezultatele primei sesiuni de votare. Vă mulțumesc! Il presidente. Ciao Marco. Buongiorno. Bun... Bună ziua tuturor. Bine v-am regăsit. Reluăm uh, sesiunea. Rezultatul primului tur de voturi uh, sunt următoarele. Amendamentele. 0095-2020. Primul amendament uh, a fost respins. Amendamentul 2 se respinge. Amendamentul 3 se respinge. C90094-2020 Amendamentul 3 se respinge. Al doilea amendament se aprobă. Amendamentul 4 se respinge. Amendamentul 1 se adoptă. 0093 pe 2020 aquacultura. Primul amendament, amendament se respinge, amendamentul 9 se adoptă, amendamentul 2 se respinge, amendamentul 10 uh, se adoptă, amendamentul 11 uh, se adoptă, amendamentul 3 se respinge. Amendamentul 12 se adoptă. Amendamentul 13 se adoptă. Amendamentul 14 se adoptă. Amendamentul 4 se respinge. Amendamentul 15 se adoptă. Amendamentul 5 se adoptă. Amendamentul 6 se adoptă. Amendamentul 7 se adoptă. Amendamentul 8 se adoptă. Amendamentul 16 se respinge. Acum, uh, amendamentele la documentul privind dispozitivele medicale, amendamentul 1 se adoptă, amendamentul 2 se adoptă, amendamentul 3 uh, se adoptă, amendamentul 4D se adoptă. Trecem acum la al doilea tur de vot de astăzi, voturile finale pe marginea proiectului de buget rectificativ numărul 1 proiectul de buget rectificativ numărul 2, mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru anul 2020, mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020, mobilizarea marjei neprevăzute pentru anul 2020 măsurile specifice menite să conferă o flexibilitate extraordinară folosirii fondurilor um, structurale și de investiții europene, introducerea unor măsuri specifice pentru a răspunde crizei reprezentate de epidemia COVID-19, măsuri specifice menite să atenueze uh, impactul uh, epidemiei de COVID-19 în sectorul pescului și aquaculturii, um, dispozitivele medicale de asemenea și propunerea comună de rezoluție, acțiunea coordonată a Uniunii, European, a Uniunii Europene de combatere a pandemiei de COVID-19 și a consecințelor acestea. Al doilea tur de votare va fi deschis de la 12.30 de acum, adică până la orele 13.30. Votul s-a deschis și rezultatele vor fi comunicate la orele 16. Vă mulțumesc și spor la treabă! Bine.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 Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Domnul președinte, mulțumesc. Bună ziua. Bună seara, la seduta e ripet. Bună ziua, reluăm ședința. Am primit pozițiile Consiliului în prima lectură în legătură cu regulamentul privind statisticile comunitare în domeniul migrației și protecției internaționale regulamentul în legătură cu informațiile electronice privind transporturile de mărfuri, regulamentul privind obligațiile privind perioadele maxime de conducere și perioadele minime de odihnă și regulamentul privind, uh, mm, privind urmărirea prin intermediul tahigrafelor regulamentul 1071 și 1072 și 1024 uh, pentru a le adapta evoluțiilor uh, din domeniul transportului rutier. Am primit și directiva privind, detacta, des, uh, privind detașarea șoferilor pentru transporturile rutiere, regulamentul privind condițiile minime pentru reutilizarea apei, și toate acestea vor fi menționate în procesul verbal al acestei sesiuni. Parlamentul uh, dispune de trei luni pentru a se prezenta începând de mâine 18 aprilie. Iată care sunt rezultatele celei de-a doua runde de vot. Vot final privind proiectul de buget reflectativ numărul 1. Au votat 696 de colegi, au votat pentru 599, împotrivă 20 și abținere au fost 77, se adoptă. Vot final privind proiectul de buget rectificativ numărul 2. Voturi exprimate 696, voturi pentru 691, voturi împotrivă 4, abțineri 1. Se adoptă. Vot final privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020, voturi exprimate 696, voturi pentru 603, voturi împotrivă 18, abțineri 75 se adoptă. Vot final privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020. Voturi exprimate 695, voturi pentru 665, voturi împotrivă 10, abțineri 20 se adoptă vot final privind mobilizarea marjei pentru situații neprevăzute în 2020 voturi exprimate 696, voturi pentru 690, voturi împotrivă 4, abțineri 2, se adoptă. Vot final privind măsurile specifice menite să oferă o flexibilitate excepțională pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene voturi exprimate 696, voturi pentru 689, voturi împotrivă 6, abțineri 1. Se adoptă. Vot final privind introducerea unor măsuri specifice pentru a face față crizei cauzate de epidemia de COVID-19. Voturi exprimate 696, voturi pentru 686, voturi împotrivă 7, abțineri 3. Se adoptă. Vot final privind măsurile specifice de atenuare a impactului epidemiei de COVID-19 în sectorul pescuitului și acvaculturii. Voturi exprimate 696, voturi pentru 671, voturi împotrivă 10, abțineri 15 se adoptă. Vot final privind dispozitivele medicale. Voturi exprimate 696, voturi pentru 693, voturi împotrivă 1, abțineri 2, se adoptă. Vot final privind propunerea de rezoluție comună privind acțiunea coordonată a Uniunii Europene pentru lupta împotriva pandemiei de COVID-19 și consecințele acesteia voturi exprimate 694, voturi pentru 395, voturi împotrivă 171, abțineri 128. Se adoptă. Rezoluția privind acțiunea coordonată se adoptă, deci. Anunțuri fin, um, vom uh, semna adoptarea definitivă a bugetelor rectificative 1 și 2 din 2020, conform articolului 96 din regulamentul de procedură al Parlamentului. Aș dori de asemenea să vă informez că voi semna împreună cu președintele Consiliului două texte privind mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru 2020 și un text privind mobilizarea marjei pentru um, uh, acțiuni neprevăzute pentru 2020. Toate acestea vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni plenare. Deci semnez acum. Mersi, grazie. Mulțumesc. Procesul verbal al sesiunilor din 16 și 17 aprilie va fi adoptat de Parlament la începutul următoarei sesiuni plenare. Dacă nu sunt obiecții, voi transmite imediat rezoluțiile adoptate astăzi destinatarilor acestora. Aș dori să mulțumesc întregului personal, tuturor colegilor care au participat, care au avut răbdarea să folosească noile metode de lucru care ne permit care permit funcționarea Parlamentului ne-am obișnuit și să lucrăm la distanță. Și cred că este un lucru foarte important și pentru rezultatele obținute și uh, din punctul de vedere al participării unui număr atât de mare de colegi la lucrări. Aș dori să vă încurajez pe toți să continuați să fiți activi în aceste momente de urgență, de criză. A, a decedat uh, recent un scriitor care a ales Europa uh, ca patrie a sa și uh, aș dori să-l citez. Cel care rezistă, care a făcut din verbul a rezista carne, sudoare, sânge, a demonstrat că e posibil să trăiești, să trăiești în picioare chiar și în momentele dificile. Luis Sepulveda este un scriitor care ne-a inspirat pe mulți dintre noi și l-am citit cu plăcere. Mulțumesc și numai bine!